I Dragi colegi, vă propun să începem. Ministrii Daisnici Casimir vor ajunge după ce vor încheia conferința de presă. Îl mai așteptăm în continuare și pe domnul Euclid Tsakalotos, dar consider că ar fi bine să începem, pentru că va trebui până la ora 9 să ne încheiem reuniunea. Și aș dori să îi salut pe <coughs> ministrii de finanțe care au acceptat să participe la această audiere publică în această seară. Așadar, astă seară vor fi alături de noi șapte ministri de finanțe din uh, Olanda, Grecia, Franța, Italia, Luxemburg, Slovacia și Malta. Este o ocazie rară de a discuta posibilitățile și opțiunile pentru o capacitate fiscală într-un moment foarte important pentru viitorul Uniunii Europene. Și, de asemenea, să discutăm despre Uniunea econo- um, Economică și Monetară. S-a sugerat în uh, raportul de vicepreședintelui și mulți uh, deputații îl consideră foarte important pentru o, o Uniune Monetară Europeană funcțională, iar uh, comisiile Econ și Buget lucrează împreună pe marginea unui raport din proprie inițiativă pe această temă. Ați primit uh, proiectul de raport prezentat de cei doi raportori, doamna Perez și domnul Böge, care identifică în mod clar posibilele funcții și pilonii cei mai importanți ai capacității fiscale, în particular promovând convergența și oferind stimulente pentru reformă, absorția uh, și de asemenea se referă la absorția jocurilor simetrice și asimetrice. IMF-ul a participat un document foarte interesant unde sunt prezentate și analizate diferite opțiuni, dar sigur că acesta nu este o discuție tehnică, ci este una de natură mult mai politică. Așadar, avem acum ocazia de a discuta cu ministrii de finanțe, o ocazie foarte importantă. În numele celor două comitete, cred că uh, ar fi cel mai bine să începem și vă voi da cuvântul. Mă bucur foarte mult că avem astfel de ședință anual visăm uh, la o astfel de ședință la Comisia Buget, atunci când discutăm reconciliarea, ne dorim să discutăm cu ministrii finanțelor sau cu ministrii bugetului. Vom avea ocazia din nou să facem treaba asta când vom avea revizuirea uh, la de parcurs a bugetului. Mulțumesc. Îi voi da cu, cuvântul doamnei Pervanș Perez, care ne va spune câteva cuvinte în numele celor doi raportori. Mulțumesc împreună cu Reimer Böge și cu ceilalți colegi de negocieri. Vrem să mulțumim din suflet miniștilor finanțelor pentru prezența lor aici. Nu este ceva obișnuit ce facem noi în această seară și cred că bugetul zona, pentru zona euro Uh, este o ocazie bună uh, de a avea un astfel de eveniment. Vă mulțumim că ați venit. Nu vreau să vorbesc mult, pentru că îmi doresc mai ales să aud ce aveți dumneavoastră de spus și să vedem împreună cum uh, veți primi oferta noastră, adică un raport din partea Parlamentului asupra acestui buget pentru zona euro. Este o chestiune în discuție înainte uh, chiar de apariția raportului de lor Și criza ne-a arătat cum că această tematică este una pe care nu o putem deloc ignora. Și cum avem această inițiativă cu bugetul pentru zona euro, în momentul în care am lansat această inițiativă, știam din start că această chestiune va fi în dezbatere la sfârșitul acestui an, indiferent de rezultatul referendumului britanic. Și situația nu s-a schimbat, astfel încât uh, oricare ar fi energia și ambiția pentru alte subiecte din partea dumneavoastră, trebuie să vă spunem că acest subiect este inconturnabil și sperăm că după summitul de la Bratislava veți putea merge și mai departe. Și adoptarea acestui raport care va avea loc probabil în octombrie anul acesta, sperăm noi că vă va servi ca uh, bază de discuție fiecare în echipa sa înainte de Consiliul de, de la sfârșitul anului și astfel să se dea o urmare raportului celor cinci președinți care trebuie pus în aplicare imediat și fără să așteptăm rezultatele alegerilor dintr-o țară sau alta. Indiferent de perioadele electorale ale fiecăruia, trebuie de pe acum să pregătim acest raport, iar raportul acesta al celor cinci președinți s-a făcut un angajament și aici trebuie să reacționați foarte clar, și anume e vorba de reformarea mecanismului european de stabilitate. În acest raport se preconizează că mecanismul european de stabilitate va fi integrat în metoda comunitară, ceea ce va avea consecințe semnificative și am dorit să știm ce credeți despre aceste aspecte. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Și acum vom urma protocolul Vom merge în ordinea alfabetică, în funcție de numele țărilor, și dau cuvântul acum domnului Euclid Tsakalatos, din partea Greciei, care tocmai a sosit. Sigur, putem să schimbăm ordinea, pentru că abia a sosit, nu este absolut nicio problemă, și dau cuvântul domnului Michel Safa. Și ai compris o protocol. N-am înțeles nimic din protocol și nici din ordinea alfabetică, dar cineva trebuie să se uh, arunce în arena. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi deputați. Nu e prima dată când sunt aici, de fiecare dată însă îmi face mare plăcere să vin aici și dacă asta înseamnă că împlinesc uh, visul cuiva de la Comisia Buget, uh, ceea ce nu apare, nu intervine foarte uh, adesea, foarte bine, pentru că da, mi-ar place să fiu de ajutor. Cei doi raportori au arătat cu brio că vorbim aici despre o tematică la fel de veche ca și unea economică și monetară însăși. Însă numai pilonul monetar a văzut lumina zilei într-un mod cât se poate de de eh, detaliat. Știm bine pentru că ne trebuia o bancă centrală europeană cu anumite prerogative, cu anumită independență și cu expertiză demonstrată în uh, gestionarea problemelor monetare. Însă problema economică și bugetară a rămas uh, cumva neatinsă și astăzi este foarte clar că asistăm la o construcție dezechilibrată. Insist, și știm bine că atunci când e un cutremur, atunci îți dai seama dacă o clădire a fost prost construită. Vedem asta astăzi. Consecințele crizei în zona euro, țări care au apucat-o pe drumuri diferite în loc să convergă, care au aceeași monedă, dar de fapt situații extrem de diferite. Există însă elemente de convergență, uh, competitivitate, investiții, și așa mai departe. În orice caz, elemente care trebuie să fie consolidate, ele sunt astăzi indispensabile în contextul actual și pe avans, a spus pe bună dreptate că, indiferent de dezândământul uh, referendumului britanic, tot trebuia să ne punem această întrebare și nu numai să ne opunem, dar să și răspundem mai cu seamă astăzi, în urma Brexitului și da, mm, astăzi când zona euro trebuie să arate că este puternică, care viterie, mm, viteză de reacție. Trebuie așadar un buget al zonei euro și aici n-am niciun fel de probleme să recunosc acest lucru, sunt convins de asta și nu numai eu, probabil, mai cu seamă că astfel de Eh, tentative au mai existat și în trecut, într-un fel sau altul. Mecanismul european de solidaritate este o astfel de tentativă bugetară, eh, de buget comun pentru a da dovadă de solidaritate bugetară când se impune. Însă vedem că aceste mecanisme sunt și pot fi un fel de embrioni Uh, pentru un adevărat instrument bugetar comun european și poate să intervină pentru a face diverse investiții în diverse țări. Bineînțeles că există și alte tentative și uh, în acest domeniu bugetar. Chiar planul Juncker arată că ne trebuie o capacitate bugetară puternică în zona euro mai ales pentru a face față problemelor economice atunci când e vorba de probleme anticiclice sau din potrivă pentru a însoți un ciclu prea uh, puțin ambițios sau uh, cu alte probleme. Într-adevăr, multe întrebări s-au pus în jurul acestei tematici, dar trebuie să se dea și răspunsuri acum. Bun, deci trebuie un buget trebuie să avem mijloacele de a uh, îl crea, dar și de a-l controla. Iată, bugetul uh, acesta poate să fie aici, în Parlamentul European, adoptat și dezbătut și mai cu seamă controlat democratic de Parlamentul dumneavoastră. Nu văd cum am putea să avem un astfel de buget fără să fie controlat democratic. Deja cetățenii se simt departe de Europa dacă n-ar exista niciun fel de control bugetar. Cred că a, asta ar fi foarte, foarte grav. Dacă avem buget, trebuie ca și cineva să poată să îl execute și aici Uh, sunt foarte îndoit, îmi pare rău pe revanș, dar încă nu știu dacă trebuie într-adevăr o metodă comunitară 100% sau poate să optăm pentru o altă metodă mai interguvernamentală. Eu nu vreau acum să aleg o opțiune sau alta, pentru că în următoarele luni acest subiect se va impune cu acuitate, mai cu seamă când va trebui să dăm socoteală în fața cetățenilor cât privește politicile europene. Și, bineînțeles, bugetul mai are nevoie și de resurse. O chestiune, iarăși, esențială. Bineînțeles că trebuie, pentru un buget european, să ai și resurse. Trebuie să definești ce fel de resurse sunt necesare. Soluțiile pot fi diverse și variate resurse proprii, uh, în parte de la bugetele naționale. În orice caz, resursele sunt esențiale pentru a pune în aplicare, pentru a executa bugetul respectiv. Și termin pentru ca să-i las și pe colegi, spunând că sunt convins de un lucru. Dacă astăzi începem această dezbatere instituțională, e bine, nu aceasta este soluția. Dar dacă avem un spirit operațional, pragmatic, concret, precis, dacă știm care sunt întrebările, care sunt răspunsurile, la ce trebuie să răspundă bugetul, care trebuie să fie viteza de reacție. Dacă facem acest lucru, vom răspunde nevoii oamenilor de concretețe și ei astfel vor primi asigurări cum că Europa pune pe picioare politici cât se poate de concrete. Bineînțeles că și metoda instituțională va trebui să fie aleasă, pentru că, da, nu putem eluda asta, dar nu aici trebuie să ne concentrăm și nu cu asta trebuie să începem, ci prin chestiunile concrete. Ce investiții de susținut? Sau, de pildă, cât privește alocațiile de șomaj, ce capacitate ar avea europenii de a interveni în alocația șomaj europeană, eventual. Numai astfel putea să îi convingem pe oameni că suntem credibili pe o tematică atât de importantă, dacă nu, ne vom pierde în acest uh, labirint al unei discuții infinite europene, în condițiile în care cetățenii sunt din ce în ce mai sceptici față de eforturile noastre. Vă mulțumesc! Thank you. Euclid. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Euclid Tsakalotos. Mulțumesc foarte mult, uh, Roberto. Mulțumesc de asemenea cu privire la activitatea Parlamentului pe această temă. Este un uh, punct foarte important, decisiv, de discuție și vă voi oferi trei motive pentru care trebuie să ne gândim cât se poate de serios la bugetul uh, zonei euro. În primul rând, rolul internațional al monedei euro. Am uh, fost critic față de Comisie și BCE cu privire la uh, prevederile de creștere atunci când se refereau la uh, Uh, faptul că creșterea nu este suficient de bună și că economia mondială nu uh, este într-o formă foarte bună, așa încât lucrurile ar putea să o ia pe o cale mai puțin uh, fericită. Aceste lucruri pot fi susținute de alții, dar nu de Europa. Europa nu este o economie mică, deschisă, ci este o economie largă, extinsă. Așadar, dacă economia Europei nu este bine, asta înseamnă că Europa nu își uh, îndeplinește toate uh, atribuțiile. Deci, pe viitor vor exista anumite regiuni în uh, lume cărora le va fi mai bine sau mai rău. Regiunea asiatică ar putea să fie mai bine sau mai rău și alte regiuni. Dar atunci când lucrurile merg uh, rău într-o parte, este important ca o altă regiune să compenseze. Așadar, dacă Europa își asumă rolul, nu se poate uh, să ne referim numai la surplusul din alte părți, ci trebuie să ne referim la responsabilitățile sale față de uh, celelalte părți ale lumii. În al doilea rând, trebuie să ne referim la rolul automat al zonei uh, euro și al bugetului acesteia. Dacă există recesiune, atunci resursele de la bugetul federal merg către uh, taxe sub formă de uh, subvenții sau anumite țări plătesc impozite mai mici. Dar nu numai acest lucru se întâmplă. Dacă bugetul federal finanțează aceste uh, resurse și creșterea lor, oferind împrumuturi și uh, obligațiuni suplimentare, atunci taxele sunt compensate uh, de către americani. Aceste obligațiuni sunt plătite uh, de Virginia, Massachusetts, California. Deci există două tipuri de efecte. Cel de stabilizare, deci o țară trece printr-un soc asimetric, intră în recesiune, resursele intervin și apoi efectul de egalizare. Există o solidaritate în această privință și în tranzacții. Impozitele, sigur că intră în recesiune într-o anumită zi, apoi se intervine de la Massachusetts sau din altă parte și Așa trebuie construit și în Europa. La un moment dat, Grecia intră în criză altădată, Germania, Finlanda sau Portugalia. Al treilea motiv pentru care avem nevoie de un buget european este politica fiscală discreționară. Acesta are legătură cu primul punct, rolul monedei euro în economia mondială, dar are de-a face și cu avea cerere suficientă la nivel european. Există mai multe tipuri de externalități, cele mai importante, de exemplu, uh, Franța dorește să se extindă, dar aceste cheltuieli, de acestea ar putea să beneficieze Germania sau Portugalia. Și acestea ar putea avea cheltuieli mai mari, dar beneficiile ar putea să uh, afecteze importurile din alte țări. Așadar, soluția este clară. Trebuie mers mână în mână. Se internalizează cheltuielile care există. Și din punctul meu de vedere este cât se poate de clar. Există foarte uh, multe politici fiscale care vizează cheltuielile, care ar trebui să vizeze uh, și șomajul, dar nu se întâmplă așa pentru că este foarte dificil de internalizat aceste cheltuieli. Dacă nu avem aceste mecanisme, ce avem atunci? Dacă nu avem o uniune monetară în sensul Canadei, al Germaniei, în relația cu uh, creditorii săi sau în sensul Australiei. E bine, avem o politică monetară, dar care nu se descurcă foarte bine cu șocurile asimetrice și absorpția acestora. Nu este încă clar dacă poate absorbi șocurile simetrice până la capăt, pentru că această politică monetară um, nu a avut un succes foarte mare. BCE-ul poate să-și reducă rata dobânzii, dar asta nu ajută Portugalia sau Grecia. Dar haideți să spunem că avem o politică monetară, dar nu avem uh, această uniune monetară și nici suficient spațiu fiscal. Deci, ce ne mai rămâne? Rata salarială. Și vreau să vă gândiți cât se poate de serios în ceea ce privește euroscepticismul. Poate Europa să continue pe aceste cale când singura modalitate de a absorbi șocurile sunt salariile? Avem nevoie de o uniune monetară care nu se bazează numai pe salarii ca fiind cel care absorbe șocurile, ci avem nevoie de o uniune monetară care beneficiază de instrumente monetare care să compenseze această devalorizare și care să fie controlată din, democratic. Deci, dacă vrem să combatem euroscepticismul în zilele și anii ce vor urma, după Brexit, de asta avem nevoie. Avem nevoie de Europa care să răspundă la nevoile oamenilor, iar oamenii consideră că uh, salariile nu sunt singura modalitate de a absorbi șocurile care există. Avem nevoie de politici care să fie controlate democratic. În felul acesta am putea evita euroscepticismul, iar noi, pro-europenii, avem nevoie de un Parlament european care să dea încredere oamenilor și să spună, da, avem instituții europene bune, de încredere, democratice. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum doi prie Carlo Padoan din Italia. Very important event Uh, mulțumesc, mulțumim foarte mult și pentru participarea la acest eveniment așa de important. E un raport pe care îl apreciem foarte mult pentru că are o acoperire mult mai largă decât titlul său și ne oferă ocazia să discutăm despre mecanismul de guvernanță a zonei euro care are nevoie de consolidare având în vedere evenimentele care au crescut incertitudinea din mediul global și european. Ar fi multe de spus cu privire de raport. Haideți să trec printre principalele principii care ne ajută să vedem cum zona euro își poate îmbunătăți guvernanța economică. În primul rând, evident, când vorbim despre politicile zonei euro, trebuie să găsești echilibrul corect între politicile de nivel național și european. Uneori avem impresia că, în ciuda faptului că suntem membri unei uniuni, unui sistem strâns conectat, singurul mecanism disponibil este cel de ordin național, singurele mecanisme, așa cum ați și menționat. Prin urmare, nu prea există instrumente la nivel european, indiferent de domeniu, și există multe exemple în acest sens. În al doilea rând, în strânsă legătură cu primul exemplu, dacă vrem progres la nivelul Uniunii Monetare, trebuie să avem uh, o evoluție pe două direcții, în paralel, partajarea riscurilor și reducerea riscurilor. Ați auzit uh, despre această problemă când se discuta despre Uniunea Bancară. Eu cred că acesta este un principiu general care trebuie să fie aplicat și în alte domenii, cum ar fi ocuparea forței de muncă sau piața, uh, politica de pe piața muncii. Și o să clarific asta imediat. Un al treilea aspect Trebuie să ne regândim stimulentele politice din perspectiva principiilor pe care tocmai le-am menționat. De exemplu, eu sunt pentru o reformă structurală ca să rezolvăm creșterea redusă pe termen uh, lung și problemele de ocupare, deși acestea ar fi doar o parte a soluției. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem punem noi, cel puțin decidenții politici, este care sunt stimulentele disponibile pentru a introduce reforme structurale. Și aici, la crearea de instrumente de politici, trebuie să luăm în serios acest aspect. Întotdeauna am susținut că subiectul acesta al flexibilității nu ține de modul în care uh, ajuți un guvern să um, evite legile, ci cum introduci stimulente pentru reformele structurale ca parte esențială a economiei. Pe partea structurală sau a furnizării pe termen lung avem doar o parte a poveștii. Avem nevoie ceva și pe cererea pe termen lung și aici apare chestiunea ajustărilor macroeconomice și simetria acestor ajustări. În mod ideal, ce ne-am dori este o poziție fiscală în ceea ce privește politica macroeconomică europeană orientată pe creștere. Deocamdată nu se întâmplă pentru că avem un surplus al contului comercial și în același timp trebuie să vedem cum putem redistribui această poziție fiscală în țările din zona euro. Și dacă asta se face corect, atunci interacțiunea dintre reforma economice și politicile macroeconomice duc la rezultate mai bune. În acest sens, dați-mi voie să vă explic o propunere prezentată de Guvernul Italiei, care nu este o propunere nouă. Este un instrument economic extrem de important. Vorbim despre o schemă de um, uh, beneficii pentru șomaj. De ce? Un motiv a fost prezentat de Euclid foarte clar. Dacă ești într-o uniune monetară și nu există pol- uh, instrumente de politici monetare adecvate pentru a face față șocurilor, rămâi cu piața muncii, care sigur poate să ajute cu ajustări la nivelul salariilor sau la nivelul șomajului cele două lucruri fiind interconectate. Prin urmare, dacă vrem să avem o uniune monetară cu creștere și cu un șomaj redus, trebuie să găsești instrumente pentru eliminarea presiunii atunci când țările se confruntă cu șocuri asimetrice. Un alt motiv pentru care atunci când avem în vedere o restructurare a regulilor de politici în uniunile monetare, ar, și din perspectiva șomajului este faptul că aceste măsuri ar trebui să aibă în vedere șomajul ciclic pentru a putea evita situația în care acest șomaj se perpetuează într-un uh, șomaj structural care va genera o convergență redusă, nu crescută. Există multe motive pentru care, prin urmare, este potrivit atunci când discutăm restructurarea Uniunii Monetare să alocăm o atenție sporită aspectelor care țin de șomaj și piața muncii, mai ales dacă au legătură cu modul în care funcționează partea macroeconomică a Uniunii Monetare. Și în încheiere, ca să mă refer și la alte puncte cu care sunt de acord din raport, dacă avem un astfel de instrument, acest instrument se va referi uh, la șocurile asimetrice, se va ocupa de ele. Dar și șocurile simetrice trebuie să fie abordate, cele care confruntă Uniunea Europeană la toate nivelurile. Și aici cred că apar sugestiile în ceea ce privește promovarea investițiilor, inclusiv prin mobilizarea resurselor pentru stimulentele acestea de care vorbesc. Și un ultim aspect, investițiile reprezintă o combinație dintre mai mulți factori. Într-adevăr, există investiții dacă există o percepție asupra faptului că așteptăm o creștere a cererii pe viitor sau dacă uh, știm să facem acest lucru în mod profitabil sau dacă există obstacole în, caza, în calea investițiilor care sunt înlăturate cât mai mult posibil și de asemenea și dacă există încredere în viitor, inclusiv încredere în sistemul politic politic din viitor și în sistemele instituționale din viitor. Lucruri pe care părem să uh, nu prea le controlăm în ultimul timp. Thank you very much, uh, Pierre Gramegna. Mulțumesc, Pierre Gramegna. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această inițiativă, vă felicit. E o plăcere să mă întâlnesc cu diversi membri ai Parlamentului European pe care i-am întâlnit și anul trecut când am discutat despre bugetul Uniunii Europene într-o ambianță extrem de constructivă. Aș începe prin a spune că istoria Europei este o istorie progresivă. Și, așa cum ne-a spus Michel Sapin, avem o uniune economică și monetară și, într-un fel, am pus practic carul înaintea boilor, în sensul că am hotărât politic că vrem să avem o monedă comună și am încercat să facem acest lucru fără însă a avea politici economice comune. Iată însă că lucrurile ne-au ajuns în urmă, crizele economice și financiare la fel și a trebuit să încercăm să recuperăm timpul pierdut, ceea ce am și făcut în ultimii ani cu o consolidare a politicilor de stabilitate și creștere. Și structura noastră europeană este un puzzle în domeniul economic și monetar, un puzzle din care lipsesc multe piese și noi avem sarcina de a rezolva această problemă. Îmi vine să-l citesc pe Robert Schuman ca exemplu, care spunea că uh, construcția europeană nu se poate realiza într-o zi, dintr-o dată. Și în același fel, cred că trebuie să punem uh, întrebarea aceasta, dacă e nevoie de un buget european cu resurse proprii, cu o solidaritate maximă, ca obiectiv pe termen lung pe care ne-l putem stabili. Și dacă pornim în logica noastră de la acest punct, am riscat să ne pierdem undeva pe drum. Prin urmare, sugestia mea ar fi să selectăm subiecte unde putem da dovadă de solidaritate pe care apoi să o construim punct cu punct. Pentru că nu trebuie să subestimăm situația dificilă în care se regăsește în prezent Europa. Și asta nu doar datorită referendumului britanic ci și din considerente de ordin general. Vrem să crească solidaritatea în Europa? Vom reuși să mobilizăm 28 de țări sau 27 în viitorul apropiat? în jurul unor uh, acțiuni comune? Acesta fiind o întrebare. Unul dintre răspunsuri ar fi că zona euro cu 19 este uh, locul unde avem nivelul cel mai ridicat de solidaritate. Practic, aceasta este poziția ce trebuie aleasă. Și cum să o facem? Ei bine, reducând temerile sau bănuielile care există între unii și alții. Care este până la urmă cea mai mare temere? Lucrul acesta n-a fost menționat aici, dar e vorba despre uh, posibilitatea acestei solidarități lăudabile care să ajungă să se transforme într-o zonă europeană de transfer de fonduri. Prin urmare, este clar că țările care se comportă bine, cele care respectă practic toate regulile pactului de creștere și stabilitate, sunt gata să dea dovadă de un anumit nivel de solidaritate cu condiția ca țările care poate respectă mai puțin acest plan de creștere și consolidare uh, să facă același lucru. Deci aici trebuie găsite punctele comune și de aceea noțiunea care a fost menționată de Pier Carlo Padoan, esențială, este cea de a avea două abordări paralele, unde avem, pe de o parte, o reducere a riscurilor care să meargă mână în mână cu o partajare a riscurilor. Dacă nu facem asta în mod treptat, mă tem că nu o să putem să avansăm prea repede. Prin urmare, este clar că avem cu toții răspunderile noastre naționale, mai ales în ceea ce privește reformele structurale și, în paralel, când planul de stabilitate și creștere este mai bine respectat de majoritatea țărilor, va fi posibil să evoluăm și în ceea ce privește solidaritatea. Am un exemplu care se regăsește și în acest document excelent, acest Rainy Day Fund, fond pentru zile grele, zile ploioase. Mă pot gândi la o solidaritate în cazul unui șoc ciclic sau chiar șoc anticiclic, care să fie bazat pe o bază temporară. Există o situație specială, să spunem, și există un ajutor um, cu termen uh, strict delimitat Uh, care să fie acordat. Dar cred că asta este ceva dificil de atins. Mă aștept aici și mă opresc aici și aștept să vedem cum vor decurge discuțiile. Mulțumim. Eduard Cicluna. Thank you for the invitation. Mulțumesc pentru invitație. Când uh, eram membru al Parlamentului European, și am fost întrebat uh, ce carieră aveam înainte și spuneam cea universitară, a, este un turn de și este, și este o, ceva foarte teoretic. În sfârșit, acum sunt la Consiliul Ministrilor și mm, sunt întrebat de unde veniți, de la Parlamentul European. A, plin de idei, uh, cam utopist. Nu, aici trebuie să fiți mai pragmatic, să fiți mai bătăios. Deci este interesant pentru mine să parcurg uh, raportul colegilor mei Pervenche și Böge și să văd uh, perspectiva diferită acestui raport față de propria mea perspectivă actuală. Deci e o chestiune de perspective. Suntem de acord asupra uh, obiectivelor noastre bineînțeles că este ca și o căsătorie reușită. Uh, fidelitate, scopuri împărtășite și așa mai departe, însă cum merge așa uh, o căsătorie rapidă, nechipzuită? Este oare ea ideală? Probabil că nu, deseori astfel de căsătorie eșuează. Deci, instituțiile noastre de astăzi, Pactul de Stabilitate și Creștere, semestrul european, guvernanța europeană, consolidarea băncilor, sunt cu toatele mecanisme care se ocupă de coordonarea politicilor noastre și de durabilitatea acestora, însă trebuie să lăsăm aceste mecanisme să funcționeze și să evolueze și să se maturizeze înainte de a uh, propune noi și noi instituții. Brexitul ne arată că această uniune a noastră nu este ceva etern și nici Statele Unite nu sunt ceva bătut în cuie. Pe de altă parte, vedem că nu avem o integrare instituțională de plină până acum. Asta ne dorim, dar cât de repede putem să obținem acest lucru? Asta este întrebarea. Și mai este un, loc, un lucru paradoxal, și anume că încă nu am cules roadele acestui cadru instituțional pe care îl avem acum. El încă nu a funcționat suficient de mult. În ce privește faimosul pachet cu șase măsuri, six-pack, eu am spus că amenziile preconizate și sancțiunile sunt draconice și ele nu vor funcționa foarte bine. Vor fi un contrastimulant. Și, și mi s-a spus, ia uitați-vă ce s-a întâmplat cu Franța, cu Germania în trecut, au încălcat regulile și am fost indulgenți, nu i-am pedepsit, acum trebuie să arătăm că suntem atât de serioși și atât de atenți cât nicio țară nu va îndrăzni să depășească această linie roșie. Astăzi Comisia spune că două țări au depășit deja această linie și, de fapt, ele nu acceptă această acuzație sau nu o recunosc, însă, așa cum se spune și la Consiliul de Ministri, nu este foarte clar ce se întâmplă cu această flexibilitate, cu diferențele uh, de mm, productivitate și așa mai departe. Unii spun că ar trebui să avem noi indicatori în loc de regula deficitului și să introducem și regulile uh, referitoare la cheltuieli. În sfârșit, întrebările sunt multiple. Și, ce să spun, acest pachet nu a fost aplicat când a trebuit el să fie aplicat, când era necesar. La fel și cu Uniunea Bancară, care este mai mult o de fațadă acel bailout. S-a spus că niciodată nu o să se mai uh, întâmple așa ceva uh, și că niciun guvern nu va mai recurge la o astfel de măsură. Dar uitați-vă, întrebați alți colegi miniștri, nu este chiar așa de simplu. Nu există soluții ca la pod și nici nu putem să fim foarte regizi. rigizi. Nu putem aplica regulile uh, orbește, pentru că s-ar putea să obții efecte contraproductive, să stârnești mai multe crize decât aveai la început. Deci eu zic, haideți să lăsăm cadrul instituțional să evolu evolueze, să crească, să vedem unde se poate merge. Și deci tot aud despre convergență, despre implementare coordonată pentru salarii, pentru fiscalitate și așa mai departe. Da, este clar că acestea sunt niște pârghi esențiale pentru ca o țară să-și mențină competitivitatea și poate că suntem prea entuzi entuziaști, poate că ne precipităm pentru că ne-am propus niște obiective mărețe, mărețe, însă nu uitați că oamenii în Europa încă nu au resimțit măsurile noastre de până acum și este foarte clar că evoluția treptată a lucrurilor n-a fost încă înțeleasă. Deci, încă o dată, eu nu vreau să dau dovadă de euroscepticism și sunt de acord că Uniunea de plină trebuie să fie Uniune de plină. Însă, vă spun, haideți să vedem cum funcționează mecanismele pe care le avem deja până, până acum. Deci, mulțumesc! Mulțumesc! îi dau cuvântul lui uh, ministrului uh, Dijsselbloem. Mulțumesc foarte mult, uh, Robert, stimați membrii Parlamentului, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați transmis-o de a veni aici și de a discuta capacitatea bugetară pentru zona euro. Vreau să mulțumesc celor doi deputați europeni care au redactat raportul. Am discutat cu ei acum vreo lună, acum câteva săptămâni, și cred că au făcut o treabă importantă pentru că ea se, um, acest efort se înscrie uh, ca și urmare a raportului celor cinci președinți și am și spus că uh, după raportul celor cinci președinți, la sfârșitul acestui an urma să fie constituit un grup de experți, un grup mai tehnic care să preia această sarcină de a continua această reflexie, iar dumneavoastră deja ați început acest proces, deci este foarte bine că se întâmplă așa. Capacitatea uh, fiscală este un concept uh, apreciat de multă lume. În condițiile în care vorbim despre Uniunea Economică și Monetară, dar motivele sunt diverse și variate pentru această adeziune. Jan Timberger, care este un economist olandez și câștigător al premiului Nobel, spune că dacă ai prea multe obiective și un singur instrument, s-ar putea să dai de bucluc. Deci trebuie să stăm și să ne gândim dacă nu cumva nu avem prea multe așteptări de la un singur instrument, unic instrument. Pentru că va exista un fel de bătălie pentru aceste instrumente sau acest instrument și cu el vom dori să facem multe lucruri în multe domenii. Apoi, pe ce să cheltuim acest buget? Raportul subliniază, practic, trei domenii principale. În primul rând, stimularea reformelor structurale. Acesta este un subiect care a fost foarte prezent în raportul celor cinci președinți, însă, dacă mă gândesc eu bine, nu în această ordine. Am spus să facem mai multe reforme structurale pentru a reîncepe procesul de convergență economică în Uniunea Economică, în Uniunea Monetară și pe baza acestei convergențe, care doream să categorizeze divergența manifestată în timpul crizei, e bine, pe baza acestei convergențe să vedem ce politici pro-convergență putem să concepem și apoi să desăvârșim această uniune monetară. Aici, dacă am înțeles eu bine, raportul, într-un fel destul de dificil de înțeles, spune că lucrurile stau exact pe dos. Pentru a avea convergență e nevoie de un instrument care să declanșeze procesul de convergență. Dacă mă gândesc la situația actuală, economică și politică, este într-adevăr o abordare care mi se pare mie destul de problematică. Apoi, Instrumentul se spune că se va ocupa de șocurile asimetrice. În zona euro am cunoscut câteva astfel de, astfel de șocuri asimetrice. Ciclul de afaceri a fost surprizător de simetric, iar problemele de anul trecut au fost pricinuite de anumite probleme asimetrice de surginte națională. Pe de altă parte, ciclurile financiare au fost și sunt mult mai divergente și pentru a putea consolida capacitatea noastră de absorpție a riscurilor, asta e important, pentru asta trebuie să desăvârșim uniunea pieselor de capital și uniunea bancară. Am spus asta și în trecut și voi continua să susțin și pe mai departe pentru a îmbunătăți capacitatea de absorpție a șocurilor în zona euro și în economia europeană avem nevoie de mecanisme care să permită sectorului privat să preia această funcție de absorpție a riscurilor. De aici importanța Uniunii Bancare, Uniunii, Capitale, uh, Uniunii Capitalelor de asemenea. Pe de altă parte, Trebuie ca și bugetele naționale să aibă capacitatea de absorpție a riscurilor, bineînțeles că ușor de zis, greu de făcut și pe termen lung trebuie să ne asigurăm că pe plan național, acolo unde bugetele sunt mult mai generoase decât cel european, uh, să poată să fie și ele dotate cu mecanisme de uh, protecție împotriva riscurilor. Asta este un termen, un obiectiv pe termen lung pentru noi toți. Cât privește abordarea șocurilor simetrice prin capacitate fiscală, aici e nevoie de mijloace suplimentare, dar întrebarea este de unde vin aceste mijloace. Se vorbește despre ESM să financeze ea aceste instrumente, însă ESM este un creditor care nu are resurse proprii și nu prelevează taxe și impozite și se spune că ESM ar trebui să, mecanismul de severitate trebuie să devină un fel de FMI uh, uh, european. Înainte de a aborda această chestiune, trebuie să vedem de unde vin resursele. Asta este o discuție importantă. Și deci, ce va face acest instrument, cum va fi el finanțat. Aici discuțiile vor trebui să continue și cred că și în această seară putem să contribuim la această reflexie. Apoi, dimensiunea politică de dimineața a uh, sau am asistat uh, la un eveniment organizat uh, de președinția slovacă cât privește șomajul în Europa. Interesant, însă, ce să zic, nu știu cum e în țara dumneavoastră, dar la mine, în țara mea, sistemul de pensii, sistemul de asigurări sociale, istoric vorbind, cultural vorbind, sunt extrem de definite, au evoluat uh, istoric vorbind de la o generație la alta. Iar panerii sociali aproape că și-au însușit aceste abordări ale asigurărilor sociale. Deci, cred că Într-adevăr, uh, politic poate să fie o idee bună ceea ce sugerați, însă fiecare pe plan național are propria sa tradiție și contextul actual mi se pare încă și mai problematic aici. Și un exemplu. Uh, în țările de jos toată lumea este în alertă dacă cineva se amestecă în problema pensiilor. Lumea se panichează pentru că în Olanda pensiile sunt coloana vertebrală și un uh, definesc definesc uh, însuși asigurările sociale, uh, însuși um, negocierile sociale în, în țara mea. Deci eu cred că va trebui să avem mai multă econom- convergență economică și instituțională pentru a putea, într-adevăr, să punem în aplicare astfel de măsuri. Eu zic că dezbaterea trebuie să continue Munca aceasta trebuie să continue. Uh, Europa a fost o mașină a convergenței, ar trebui să revină din nou în uh, această situație. Mulțumesc foarte mult, domnul Peter Cazimir. Mulțumesc. În primul rând, îmi cer scuze pentru că am întârziat și, în al doilea rând, aș dori să mulțumesc uh, să-i mulțumesc Roberto pentru invitație. Sunt aici în calitate de ministru de finanțe, nu ca președinte al ECOFIN. Voi uh, începe spunându-vă că eu cred că Europa și zona euro trebuie să aibă o discuție serioasă pe, despre viitor și despre uh, stabilitatea macroeconomică, care reprezintă un uh, punct de discuție foarte important. În ceea ce privește aceste subiecte, este nevoie de consens între statele membre și cred că nu există niciun dubiu referitor la faptul că nu este un lucru ușor. Nu sunt naiv și nu mă aștept uh, să avem succes în următoarele luni, însă este bine să fim pregătiți decât să trebuiască să apelăm la soluții uh, pe ultima sută de metri. Știți cum uh, evoluează lucrurile în Europa, capacitatea fiscală uh, este un subiect care vizează termenul mediu, însă ceea ce numim astăzi ambiție pe termen mediu ar putea să se transforme într-un obiectiv pe termen lung mâine, iar apoi termenul lung ar putea să se transforme în niciodată. Și poate că în câțiva ani putem să ne reunim în jurul acestei uh, mese într-o cu totul altă componență. Sigur, acesta este un scenariu ceva mai puțin optimist cu privire la acest subiect. Există motive economice cu privire la uh, nevoia de absorpție a șocurilor uh, simetrice și asimetrice în uh, Uniunea Monetară Europeană, iar capacitatea fiscală este un element vital în ceea ce privește vitalitatea zonei euro. Vorbind despre zona euro, este importantă stabilitatea și coridoarele uh, zonei euro. Acestea joacă un rol important pentru economia europeană la modul general. În acest sens, trebuie dezvoltate proiecte cheie. Rezultatul este că stabilitatea fiscală este importantă uh, pentru întreaga Europa, atât direct cât și indirect mai ales după votul din Marea Britanie, este foarte important ca noi, uh, ceilalți 27 de membri care vom rămâne, să rămânem uniți și doresc să subliniez că este păcat că propunerea de un mecanism comun fiscal are legătură cu uh, indisciplina fiscală și cu progresul lent de implementare a reformelor. Sunt de asemenea de acord că capacitatea fiscală poate fi de succes numai dacă se dă dovadă de solidaritate și are de asemenea legătură strânsă cu responsabilitatea. Trebuie stabilite reguli clare, trebuie evitate riscurile și uh, instrumentele ar trebui să fie automate, fără să se resimtă nevoia unor uh, decizii discreționare. Suntem deschiși și în ceea ce privește forma instrumentelor, așa cum a subliniat și colegul meu. Într-adevăr, uh, am pus în discuție acest punct. La Milano și la Breslau, la Ecofin, uh, am discutat despre aceste aspecte, despre uh, schema șomajului european, dar doresc să subliniez un lucru și anume că Ideea nu este de a înlocui programele naționale și de a crea un sistem unic la Bruxelles, ci noi dorim să venim cu un program complementar care să le completeze pe cele naționale. Nu să le înlocuiască, ci să le completeze. Deci, nivelul european să vină în completarea celui național. Însă, aceasta este o dezbatere care se poartă în acest moment la nivel academic. Sigur că putem să visăm uh, la soluții bune, inteligente, la o integrare uh, inteligentă pe viitor și trebuie să admit că trecem printr-o perioadă foarte dificilă, plină de provocări și este un proiect politic uh, important pentru noi. Procesul ar trebui să înceapă cu un consens larg în ceea ce privește capacitatea fiscală în sine urmat apoi de o dezbatere pe toate aceste subiecte importante, cum ar fi instrumentele, cadrul legislativ și toate celelalte care sunt de însemnătate în acest context. La Parlament trebuie să se înceapă întotdeauna cu uh, cadrul legislativ, știți bine acest lucru. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc. O, o chestiune. Mulțumesc. Trecem acum la întrebările puse de raportorii din umbră. În ceea ce privește timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte limitat și o să mă asigur că fiecare dintre dumneavoastră respectă cele două minute alocate, dacă nu, nu avem cum reuși, pentru că la orele 21 trebuie să încheiem. Are cuvântul domnul Siegfried Mureșan, PP. Uh, <coughs> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când uh, am discutat despre capacitatea fiscală a zonei euro, prima întrebare care mi-a venit în minte a fost de ce avem nevoie de aceasta pentru ce și cum putem să îmbunătățim uh, situația economiei reale. Din punctul meu de vedere, pentru ca capacitatea fiscală să aibă sens, trebuie să abordăm și cauzele uh, cheie care au dus la incapacitate. Uh, competiția scăzută, uh, incapacitatea sistemului bancar, uh, lucruri la care s-a referit și domnul Dijsselbloem. În ceea ce privește competitivitatea, mă întreb cum poate capacitatea fiscală să contribuie la îmbunătățirea competitivității statelor membre, astfel încât să se ajungă la reformele structurale pe care toate statele membre și le doresc și au nevoie de ele. Acestea sunt uh, descrise foarte bine în recomandările specifice de țară. Așadar, care sunt reformele structurale de care au nevoie țările dumneavoastră dumneavoastră, uh, unde este nevoie de stimulente, astfel încât capacitatea fiscală să ajute. Și o uh, întrebare către domnul Sapan, de ce este atât de dificil pentru Franța să reușească să implementeze reformele structurale. În al doilea rând, în ceea ce privește datoriile, Domnule Paduan, ați uh, menționat nevoia de mai multă flexibilitate fiscală pentru a implementa reformele structurale. Și uh, nu am văzut legătura aici. Multe reforme structurale nu costă bani, de aceea nu se justifică deficitele crescute. Puteți, ne puteți explica această corelație? pentru că nu este evidentă. Și apoi o întrebare către toți miniștrii. S-a vorbit despre cum ar trebui și pe ce ar trebui să cheltuim banii, dar nu am discutat despre de unde să vină banii și de câți avem nevoie. Deci care sunt sursele de finanțare pe care le identificați pentru capacitatea fiscală? Și, sigur, trebuie să ne gândim și la contributorii uh, neți uh, la buget, Aș vrea să știu uh, cât sunt dispuse țările dumneavoastră să contribuie la buget și cum puteți explica șomerilor, cetățenilor care nu au locuri de muncă în statele membre, că trebuie să contribuie uh, la bugetele uh, de șomaj din alte țări membre într-o perioadă de criză. În majoritatea crizelor din Uniunea Europeană apar probleme, toți suntem afectați, așadar um, trebuie să vedem cum se reacționează la această situație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, acum domnului Risacăra. Thank you, Chair. Um, I should li like to ask my, uh, uh, start my questions. Aș dori să vă întreb uh, uh, un lucru și anume aș vrea să mă refer la ceea ce uh, s-a referit și domnul Dijsselbloem și anume că avem nevoie de mai multe instrumente decât probleme avem de rezolvat. Și cred că colegii care consideră că avem aici un obiectiv pe termen lung, subestimează unul dintre motivele pentru care am ajuns să avem astfel de probleme cu regulile fiscale. Configurarea, designul tratatului de la Maastricht și tot ceea ce a urmat nu țin cont de lucruri cum aceste credite zero. Pentru că oamenii nu cunoșteau problemele, anumite instrumente lipseau și atâta timp cât nu avem suficiente instrumente, va trebui să uh, folosim instrumentele pe care le avem să le adaptăm, dar uh, poate că nu vom putea explica cetățenilor de ce facem acest lucru și cum o facem. Așadar, întrebarea mea, considerați că poate creând o capacitate fiscală rezonabilă, am putea să simplificăm regulile, astfel încât să ne asigurăm că pe viitor am putea să explicăm mai bine cetățenilor ce facem. Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare se referă la politicile practice de a pune lucrurile în mișcare. FMI-ul, în documentul său privind uh, capacitatea fiscală, s-a referit la sistemele de transfer fiscal, cum ar fi acele conturi pentru șomaj, sistemele de uh, creditare, uh, SM-ul și alte instrumente, precum și un uh, buget al zonei euro. Punctele 2 și 3 de pe listă uh, au nevoie de mai multă guvernanță și discreție. De aceea, aș vrea să știu cu care dintre aceste zone ar trebui să începem. A treia întrebare se adresează abordează Uniunea uh, Transferului. Pentru că aceasta reprezintă o asigurare care este necesară, dar reprezintă în același timp o posibilitate suplimentară, pentru că vorbim aici despre bunuri publice. Și aș vrea să știu dacă considerați că există bunuri uh, publice din zona euro care ar trebui să fie abordate. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Domnul Colmen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Au fost prezentate multe argumente. Aș dori însă să mă refer cât se poate declara un lucru. Modelele pot fi descrise foarte frumos, însă decisive sunt cifrele din spatele acestor modele. De multe ori s-a spus că este nevoie de solidaritate și de asemenea s-a spus că nu se dorește o uniune a transferului. Însă, vă întreb pe toți cei care sunteți prezenți, care ar trebui să fie rezultatele la care să se ajungă? Doresc să vă încurajez să numiți și cifrele. Care ar trebui să fie capacitatea acestui buget în final? Am citit în proiect că se vorbește de 1 până la 7% din PIB. Ar trebui să calculăm ce înseamnă acest lucru. Dacă avem acum un buget al Uniunii Europene de 145 de miliarde de euro, care se bazează pe 1% din, BIP, din PIB, atunci vă întreb de unde să vină acești bani? De la contribuabili? Din ce țări? Care să fie cheia de distribuție? Cine să uh, decidă cu privire la această întrebare? Și pentru ce proiecte avem în Europa oameni atât de grozavi care să poată decide cu privire la toate statele membre din uh, zona euro cu privire la ce are nevoie cine. Din punctul meu de vedere, toate acestea sunt întrebări care nu și-au găsit încă răspunsul. Dar ele trebuie să-și găsească pentru că nu vrem să avem un cec în alb. Un regulament uh, trebuie explicat cetățenilor, pentru că dacă nu facem acest lucru, apar anumite speranțe care nu vor fi împlinite, ceea ce ar fi tragic, mai ales în contextul votului britanic. Invers, ar fi și mai rău dacă cetățenii uh, nu ar înțelege cifrele care ar urma și s-ar întreba, ei bine, cum sunt finanțate proiectele? Așadar, pornind de la uh, experiențele pe care le-am avut și în contextul tratatului de la Maastricht, trebuie să clarificăm toate lucrurile și să spunem cât se poate de decis cum stau lucrurile. Abia apoi putem să decidem dacă un astfel de buget este bun sau nu. Președintele, mulțumesc, doamna Piacu. Kiitos puheenjohtaja. Olemme var- Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigură că suntem cu toții de acord că în momentul de față, zona euro nu este o uniune monetară așa cum ar trebui să fie și suntem de asemenea de acord că zona euro este într-un moment de cotitură. Fie ne integrăm și mai mult către o uniune politică, fie impunem, să spunem, o mai mare disciplină de piață. În Finlanda, atitudinea noastră este uh, una îndreptată direct către creșterea nivelului de integrare și a Uniunii Fiscale. Creștem nivelul de solidaritate și acest lucru are uh, conotații politice și juridice destul de grave, să spunem, și poate ar putea duce la slăbirea disciplinei de piață. Acum, întrebările pentru ministrul grec de finanțe, în primul rând. După părerea dumneavoastră, zona euro și capacitatea sa bugetară comună ar putea reprezenta o soluție la problemele existente? Statele membre nu par să obțină rezultatele dorite și, din păcate, uh, Uh, acest lucru a fost resimțit foarte concret de cetățenii greci. În ce măsură credeți că este realist ca și alte state membre să renunțe la o mare parte din capacitatea lor decizională privind bugetul către o structură supranațională? Și o altă întrebare către liderul grupului euro. Sunteți gata să Vă gândiți la o alternativă pentru această uh, integrare, astfel încât un anumit stat membru, să spunem, să poată părăsi zona euro fără să fie nevoie să părăsească Uniunea Europeană, dacă își dorește acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă și stimați colegi. Avem raportorul din umbră pentru grupul ALDE, Comisia pentru Buget, și anume eu însumi îmi dau cuvântul. Domnilor miniștri, intervențiile dumneavoastră par să menționeze niște convergențe, însă care anume rămâne de văzut. Un aspect pe care vreau să-l menționez este că atunci când am creat moneda euro, ne-am întrebat creăm și un guvern economic și financiar pentru această monedă sau impunem un regulament de coproprietate. Și asta am ales prin pactul de creștere și stabilitate. Problema este că atunci când regulile au fost de, că încălcate, lucru care s-a întâmplat de mai multe ori, nu au fost aplicate sancțiuni. Prin urmare, astăzi putem spune că nu există nici reguli, nici guvern. Când am avut probleme legate de aspectele bugetare, practic ne puneam întrebări referitoare la guvernanța zonei euro și, sincer, cei dintre dumneavoastră care consideră că nu e chiar așa de rău, E punctul dumneavoastră de vedere și e discutabil, pentru că, obiectiv vorbind, zona euro nu îndeplinește obiectivele pe baza care a fost înființată. Prin urmare, întrebarea mea are legătură cu posibilitatea unui cod de convergență și cu uh, stimulentele pe care am putea să le facem pentru a determina statele membre să facă un efort să intre în această convergență. Vi se pare o posibilitate reală? A doua întrebare. Care sunt competențele care ar putea fi transferate către zona euro și, în acest caz, transferul de, al transferului de competențe, statele pot să pună la dispoziția bugetului zonei euro costul exercitării acestor competențe în prezent? Asta e a doua întrebare. Știu că există o problemă de adeziune socială. Partenerii sociali uh, reacționează fiecare dintre ei la nivel strict național. Și oare n-am putea să ne gândim că la nivelul Consiliului Economic și Social European putem structura o secțiune a zonei euro, să spunem, în cadrul căreia partenerii sociali din zona euro să se poată întâlni ca să iasă oarecum din perspectiva lor excesiv națională și pentru a însoți mai bine această mișcare către o zonă euro optimală. Acestea fiind spuse, văd că raportorul din umbră al grupului nostru Econ nu este prezent, doamna Miriada nici ea nu este prezentă și nici un membru al grupului, din câte pot eu observa, Fabio De Masi. Thank you, Chair. Uh, one of the Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre datele unei bune căsătorii și vreau să vă reamintesc că FMI-ul, în raportul său recent, a arătat foarte clar că s-ar putea să fim uh, la un șoc distanță de un divorț uh, murdar și un astfel de șoc ar putea să fie criza din sectorul bancar italian. Sunt în totalitate de acord că politicile monetare au fost neutralizate de austeritate, și de reforme structurale, și nu reformele corecte, ci cele care au avut un impact asupra cererii private. Și de aceea mă adresez ministrului de finanțe grece, grec pentru a ne spune dacă există riscul uh, dintre conexiunea dintre capacitatea fiscală și reformele structurale pe care le-ați experimentat în Grecia, uh, deci dacă am face asta, am ajunge la neutralizarea efectului economic, pentru că uh, acord oarecare marjă de manevră fiscală, dar în același timp vii cu măsuri care reduc cererea privată. Deci, practic, nu ofer niciun răspuns. Și o întrebare și pentru ministrul francez. Zona euro este una eterogenă și știm că o uniune a transferurilor nu este fezabilă din punct de vedere uh, legal și mm, juridic, pentru că atunci Germania ar putea să spună Greciei ce să facă și așa mai departe. Oare n-ar fi mai bine să reducem nevoia de astfel de transferuri, sprijinim procedurile de dezechilibre macroeconomice pentru că știm că Germania am făcut acest lucru mai mulți ani și multe dintre problemele din zona euro nu au legătură doar cu deficitul public, dar în cazul Spaniei și Irlandei și a deficitului privat. Când uh, s-a uh, declanșat criza euro și n-ar fi acesta instrumentul potrivit și pentru îndatorarea privată din zona euro? În ceea ce privește capacitatea fiscală, o întrebare pentru toți miniștrii de finanțe prezenți. Sunteți pregătiți să dați dovadă de inovare și de, uh, de exemplu, acordarea unei licențe barcare pentru ESM sau uh, o gamă mai largă de investiții private, introducând, să spunem, o regulă de aur a investițiilor, adică să scutim investițiile publice de uh, taxele care există capacitatea fiscală poate ajuta la rezolvarea crizei uh, bancare italiene din Italia? S-a pus întrebarea săptămâna trecută. Mulțumesc. A doua intervenție în numele GUE, domnul Benito Zicuega. Mulțumesc, domnule președinte și domnilor miniștri. Colega mea trebuie să intervină, dar n-a putut fi aici, așa că intervin eu. Domnule ministru Malta, două țări, Germana și Franța, nu și-au îndeplinit obligațiile de deficit, deci trebuie să fie sancționate ca să nu se mai întâmple asta. Acest punct de vedere este departe de a fi corect, pentru că până la urmă ce se promovează este că cel care încalcă să nu plătească și atunci toată lumea va vrea să fie cel care, nu încalcă, care încalcă un acord pentru că urmează să plătească următorii care o fac într-o altă ordine a lucrurilor. Noi am ales o consolidare a modelului de venituri fiscale europene și să ne îndreptăm către o integrare fiscală cu uh, dimensiune de redistribuire, cu noi impozite pe mm, emisiile de carbon, pe evitarea ingineriilor fiscale corporatiste sau structurarea aspectelor internaționale și am avea și o egalitate a funcțiilor în funcție de capacitatea medie economică a populației din statele membre, rezervând instrumentele financiare pentru investiții pe termen lung și fără condiționări de interese anticipate. Și o întrebare către domnul Gessel Bluncas. Ați fost unul dintre președinți, dintre cei cinci, și a spus că nu există mecanisme ca nimeni să nu rămână în urmă și că acesta este scopul care trebuie urmărit de politica fiscală. Ce părere aveți în acest sens? Si. La parole est maintenant. Mulțumesc, Ernest Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit poziții extrem de diferite, cum ne și așteptam de altfel. Din punctul nostru de vedere, noi pornim de la o convingere pozitivă referitoare la necesitatea și la caracterul urgent al nevoii de a defini și aplica împreună acest concept de capacitate fiscală. S-a menționat aici convergență, șocuri simetrice și asimetrice. Asta se vorbește, despre asta se vorbește în raport. Eu am două întrebări foarte concrete pe care le adresez uh, domnului Ruiz înaintea celorlalți. În ceea ce privește codul de convergență, avem un mecanism acum recent adoptat pentru uh, rezolvarea problemelor de dezechilibru. De exemplu, aici se deschide, se ia în considerare posibilitatea de a aplica sancțiuni economice Spaniei, țara mea, pentru deficit public excesiv. Însă, în schimb, nici n-am auzit, nici până acum și nici nu cred că voi mai auzi, să se ia în considerare deschiderea dosarului în cazul echilibrurilor în sens contrar. Deficit de concurent peste 6%, care se întâmplă în cazul Germaniei și în cazul țărilor de jos în mod foarte clar. Pentru că de ce să sancționăm doar unele dezechilibre și nu altele? Asta ca prima întrebare. Și a doua, am vorbit despre șomaj și eu vreau să mă refer la un concept care mi se pare foarte interesant. Un fond construit cu emiterea de datorie publică la nivel european către investitori în bunuri publice și cu garanții uh, Uh, de aporturi regulate din partea statelor membre și, de ce nu, noi uh, condiții fiscale la nivel european. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o avem în vedere. Fondul Monetar Internațional tocmai a emis un aviz favorabil pe această posibilă a treia cale pe care am prezentat-o. Și în al treilea rând, credeți că este compatibil lansarea acestei capacități fiscale și o practică ce în prezent se exercită și anume competența fiscală consolidată care acum este practic un dumping fiscal? Considerați că este compatibil să deschidem așa cum și trebuie calea către capacitatea fiscală europeană cu această practică? Mulțumesc, Basecut. Mulțumesc și mulțumim pentru cele șapte minute pe care ni le-ați dat pentru a aborda niște chestiuni așa de importante. Apreciem că avem aceste discuții așa de importante și se pare că cu toții suntem de acord cu cele, cu principiile acestea în general, dar unii dintre noi spunem, dar cât de departe trebuie să mergem ce trebuie să facem pentru început? Și domnul Schiclana din Malta s-a referit uh, la acest lucru și domnul Daese Blum, care a spus, începem cu convergență, după care discutăm și alte instrumente, ca să rezumăm pe scurt. E interesant să-l auzim pe domnul Țăcalotos, care foarte clar ne-a spus că în momentul de față, cu politici monetare extrem de scăzute și cu politici fiscale extrem de scăzute, cu partajarea riscurilor din sectorul privat redusă. Deci dacă apare un șoc, uh, salariile vor fi cele care vor încasa șocul. Deci prețul va fi unul social. Un aspect extrem de important de subliniat, care ne arată și că nu avem poate mult timp la dispoziție pentru discuții prelungite. De ce discutăm asta? Tocmai pentru că s-ar putea să apară urgențe care cer să discutăm aceste instrumente cât mai repede. Domnul Deșmont a spus, haideți să încheiem întâi Uniunea Bancară. Dar apoi apare schema asigurării depozitelor bancare, un instrument care nu va fi gata în câțiva ani. Și asta este o discuție pe termen lung. Prin urmare, eu cred că dacă e, să avem o astfel de dezbatere și dacă nu vrem ca salariile să încaseze toate șocurile, trebuie să discutăm un pic mai uh, repede acest subiect și domnul Schiglana și domnul Dijsselbloem uh, aș vrea să vă referiți la caracterul urgent al discuției și nu doar să spuneți, da, e o discuție plăcută, o să ajungem la ea când o să ajungem. Și pentru toți miniștrii e foarte bine să avem această dezbatere aici în Parlamentul European, însă problema cea mare este cum să ne asigurăm că discuția asta ajunge și în parlamentele naționale. Sunt de acord cu mulți, cu toți dintre dumneavoastră care spun că dacă discuția se va limita la nivel european, cu toții vom eșua. Deci cum putem duce discuția aceasta în parlamentele dumneavoastră naționale? Mulțumesc! Marco Vali are acum cuvântul în numele colegului său, Marco Zani. Are patru minute la dispoziție. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și miniștilor pentru prezența lor aici uh, și pentru a ne prezenta ideile noastre. Eu sunt uh, convins că un cetățean european, în acest context, după ce i-a auzit pe miniștrii finanțelor, se îndoiește mult în ceea ce privește deznodământul acestor discuții, ce se va întâmpla în anii următori uh, cu această uniune economică și monetară. Mi se pare că ne învârtim în jurul cozii se pare că asta este chiar o strategie și nimeni nu se concentrează pe o idee simplă. Uniunea Europeană este moneda euro. În momentul în care ea a fost creată, așa cum a spus uh, ministrul, se crease o uniune cu 19 economii și deci carul înaintea boilor. Ei bine, nu merge treaba asta. Există uh, dezechilibre și cel mai mare dezechilibru, care totuși nu-l vedeți, dar există, este surplusul german, care se va ridica la aproape 300 de miliarde de euro anul acesta. Mi se pare că este mm, uh, un dezechilibru extrem de mare, cel mai mare pe care îl vom înfrunta. Deci trebuie să facem ceva cu acest surplus german, excedent german. Dar ce să facem? Trebuie să tragem la răspundere Germania, să-i atragem atenția asupra rolului său în Uniunea Economică și Monetară, să-i spunem că în condițiile uh, uh ratelor de schimb uh, fixe, se devaluează salariile și așa mai departe. Astăzi trebuie să vorbim clar Germaniei, să-i spunem aceste lucruri în față și să spunem că Europa Unită în aceste condiții nu există. Pe asta trebuie să ne concentrăm și există urgențe acum. Europa trece printr-o, serioară, printr-o perioadă de urgență. Sunt de acord cu colegul care a spus uh, numai ce acest lucru. Trebuie deci ca Germania să uh, uh, înțeleagă acest lucru, să-și asume răspunderea și, bineînțeles, dacă are acest excedent, ea trebuie să facă ceva pentru a ușura situația în zona euro, pentru că aici avem probleme cu șomajul, avem diferențe mari între țări. Vorbeam despre solidaritatea europeană. În zona euro avem multă solidaritate, însă dacă întreb oamenii despre acest lucru, ei spun, da, ați dat uh, bani uh, Greciei ca să-și plătească doar, rate, uh, doar interesele, dobânzile la datorie. Asta înțelege lumea astăzi. Deci trebuie să dăm dovadă de bun simț, să ne concentrăm pe problemele monedei euro, pe zona euro. Și de aici să începem, pentru că în caz contrar se va destrăma această zonă euro. Trebuie să ne grăbim, pentru că trebuie să facem curat și să avem o abordare organizată sau ori se destramă în mod organizat această uh, organizație, fie va trebui să avem alte situații în care statele își vor lua în mâini destinul, ca așa cum a făcut Regatul uh, Unit cu Brexitul. Trebuie așadar, cu această Uniune Europeană, Uniune Monetară, trebuie să vedem, politic vorbind, ce se întâmplă aici și acum și să se spună ce se întâmplă cu acest proiect. Vreau să înțeleg dacă tot dezbateți uh, pur teoretic uh, aceste lucruri și înțelegeți urgența de a aborda problema monedei euro. Eu am încercat uh, și colegul meu a încercat să aduc aceste elemente în dezbatere cu multă modestie. Colegii însă nu au fost foarte uh, atenți la aceste lucruri și vreau să vă întreb dacă cineva, când v-ați întâlnit între voi, cineva a ridicat mâna și a spus, stați puțin, um, nu așa stau lucrurile, pentru că cu toții ați studiat economia și înțelegeți, sunt lucruri de bază și totuși, încă o dată, asta trebuie să ne preocupe în primul rând. De aici să pornim, de la moneda euro. Mulțumesc foarte mult! Da, la această oră târzie, nu putem să mai îi permitem intervenții spontane, chiar știai și vreau să mă înțeleagă colegii care nu sunt raportori din umbră. A, nu, mai urmează domnul Anemans. Nu știu dacă ați înțeles simbolismul uh, unei mici probleme tehnice din această seară. Uh, e clar că am avut această stingere a luminilor ca într-un teatru și asta s-a întâmplat aici. Cineva a stins lumina. E ceva simbolic, cred, pentru ce s-a întâmplat această seară. Permiteți-mi să continui în limba olandeză. Așa dacă cineva trebuie să facă, să joace rolul bufonului, o, o voi face eu în această seară. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul și am văzut uh, și profilarea crizei bancare în Italia și acum stăm aici și discutăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O tot țineți uh, pe dumneavoastră cu idei abstracte, avem o mm, întreagă ordine de zi, de parcurs să spune da, capacitate fiscală și discutăm și dezbatem acest subiect pe îndelete, dar trebuie să vă amintiți că nu puteți continua așa, că nu suntem într-o situație de stabilitate și este foarte clar că stabilitatea zonei și monedei euro sunt în joc și nu putem să spunem, stați așa, mai discutăm șase luni înainte să facem ceva. Dar nu avem bază democratică, nu aveți bază democratică pentru a face așa ceva. M-am întors de la Comisia AFCO, se va discuta mâine pe un raport în legătură cu integrarea continuă a Europei și pe alte subiecte de acest gen, eu clar că, cred că niciun stat membru nu își dorește o aprofundare a integrării europene sau aderarea la vreo convenție a drepturilor omului după ce s-a întâmplat cu Brexitul. Nu putem să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mulțumesc. Așadar, acum uh, o să Vedem ce au de spus miniștrii. Sugerez ca ei să intervină în ordinea inversă față de cea inițială. Domnilor miniștri, vorbiți uh, cât doriți. Dumneavoastră ne-a spus că vreți să plecați uh, cât se poate de repede. Dumneavoastră hotărâți cât timp veți vorbi. În primul rând, domnul Casimir Peter. Da, e, un, e, e onoare. Ce pot să spun? O să încerc să dau răspuns la întrebarea cum să găsim această capacitate fiscală, cum să ajungem la ea. Eu cred că încă n-am ajuns în această etapă a discuției și trebuie să spun, de fapt repet, că mai întâi trebuie să ne punem de acord asupra idei de capacitate fiscală, pentru că mm, consensul e destul de vizibil în jurul acestei mese de discuții. Bun, dar dacă întrebați pe alți colegi și nu dau nume, ei nu o să vă spună că situația este așa de roză. Apoi trebuie să ne gândim uh, asupra rolului și specificului acestui instrument. Apoi vom ajunge în etapele finale ale acestei uh, dezbateri. Cam așa vor sta lucrurile, nu există alte opțiuni, însă eu sunt uh, pentru o abordare de la bugetul național prin fiscalitate națională. Pe mine nu m-ar deranja acest lucru, însă este clar că alte țări nu privesc lucrurile la fel. Însă cred că lucrurile trebuie să fie abordate frontal și nu să ne ascundem după deget. Uh, apoi grupul uh, Mario Monti, care de vreo 10 ani și-a asumat acest rol de a găsi posibilități și resurse pentru capacitatea fiscală. Nu pot să nu-l menționez și pe el. Și aș mai menționa un lucru, și anume modificări la fluxul investițional. Am ridicat acest uh, subiect vorbim despre investițiile de la al doilea pilon și anume cum să ușurăm lucrurile, cum să depășim obstacolele care sunt uh, contraproductive și apoi cum să reducem povara administrativă, ce să facem cu Eurostatul, pentru că și aici trebuie să avem un uh, oarește control democratic. Sunt lucruri care vor fi discutate în următoarele luni și mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Disemblum. Mulțumesc. Nu pot să răspund la toate întrebările. Mi-ar fi necesare mai multe ore. Aș răspunde doar la câteva dintre acestea. În primul rând, mi s-a pus întrebarea ce fel de reforme structurale pot să fie ajutate de acest instrument. Eu cred că multe reforme structurale deja au dat roadele, se vede asta la buget, însă depinde mult de cum au fost ele concepute. Multe reforme structurale, din punct de vedere politic, sunt extrem de impopulare pentru că aduc atingere unor drepturi dobândite engleza mea este destul de limitată, din nou, spune domnul Dissenblum. Deci există anumite grupuri care au anumite privilegii, anumite drepturi și ele pot fi cumva uh, atacate de niște reforme structurale. Bineînțeles că uh, dacă anumite țări doresc să facă reforme în domeniul fiscal, ele trebuie să fie sprijinite, încurajate și poate că asta se poate face sub forma acelor contracte de care am discutat acum câteva uh, acum câțiva ani poate să existe o legătură între capacitatea fiscală și reformele structurale, să fie legate aceste elemente, nu este ceva nou și poate ar putea să ne ajute în continuare. Însă, însă să nu credeți că puteți să faceți reforme structurale numai dacă sunteți bogat, uh, aveți bani de cheltuit. Nu e adevărat. Uh, contează cum concepe aceste reforme, de ce fel de reforme structurale vorbim. Aș mai spune că la întrebarea ce instrument ne va ajuta să simplificăm regulile și să explicăm mai bine cetățenilor despre ce este vorba. Instrumentul acesta este unul de acest tip? Probabil că nu, pentru că orice fel de mecanism de solidaritate, cum este și acesta, presupune niște reguli clare de cine, de, legate de cine face parte și cine nu face parte. Ca să ai solidaritate, trebuie să știi cine e înăuntru, cine e în afară apoi trebuie să știi ce poți să sprijini și când poți să sprijini și să intervii pentru șomaj, pentru pensie și mai departe. Și apoi, ce trebuie să facă o țară, ehm, cum poate ea să pună la dispoziție niște fonduri pentru a aborda teme cum ar fi șomajul structural. În ce condiții? Eu cred că e vorba de drepturi și obligații. Solidaritatea presupune, da, drepturi pentru oameni, dar și, simultan, crearea de obligații. Nu poți numai să profiți de sistem, trebuie să și contribui la el. Va fi simplu, simplu de implementat, simplu de explicat? Probabil că nu. Și asta mă duce cu gândul la un alt lucru foarte important pentru, pentru mine. Dacă progresăm, dacă ajungem la un compromis politic, dacă stabilim niște reguli și combinăm drepturi și obligații și reducerea riscurilor și uh, partajarea riscurilor ar fi foarte bine, adică toate aceste lucruri chiar ar fi puse în aplicare și chiar toată lumea respecta aceste lucruri și nu cu prima ocazie care se prezinte lumea să redeschidă discuțiile și să repună în chestiune toate regulile. Eu am participat la multe serate în care s-a discutat dacă regulile sunt bune sau nu sunt bune. Însă atunci când ești în situație de criză, când trebuie să rezolvi urgențe, că mulți m-au întrebat, dar chiar resimt urgența. Eu știu că sunt multe urgențe în zona euro, dar chiar în contextul de urgență nu trebuie să te apuci din nou să discuți regulile și cadrul și să le pui în, în, în sub semnul întrebării. Să facem ce putem să facem cu regulile existente. Dacă nu, nu progresăm. Dacă acest instrument va fi cel ales, și este clar că lucrurile încă nu au fost uh, bătute în cuie, există încă multe analize care trebuie făcute. Bun, să zicem că ajungem la aceste concluzie și adoptăm acest uh, instrument care are o plus valoare reală și toată lumea îl adoptă. Ei bine, trebuie să existe și încrederea cum că uh, toată lumea va funcționa așa cum ne-am pus de acord și asta este o chestiune absolut fundamentală. Îmi pare rău că spun lucrurile așa, dar nu pot să eludez acest lucru. Deci trebuie să facem în continuare eforturi, dar uh, implementarea este foarte importantă dacă este ca încrederea între țări să domnească. Cred că mă opresc aici. Ați terminat? Am, am, am auzit că mi-a spus mersi și am crezut că trebuia să închei. Nu, nu, dar poate că dorea să ne mai spuneți ceva? Spune domnul Actui. Bun, atunci domnul Eduard Sicluna are cuvântul. Um, no, I, I think... Cred că în acest moment dezechilibrele din zona euro sunt foarte mari și trebuie să găsim soluții care să abordeze uh, chestiunea riscurilor morale. Însă acest lucru este mult prea mult în acest moment. Înainte de a identifica soluțiile, riscurile morale, ne gândim și la acest Single Resolution Fund. E bine, trebuie să vedem ce se poate aplica și apoi putem să mergem la următoarea etapă. dă mereu vina pe Germania pentru că ei mereu au uh, acest, uh, această problema a riscului moral. Însă, chiar și într-o țară mică, precum Malta, lucrurile stau asemănător. Noi, în ceea ce privește solidaritatea și SF-ul, noi uh, contribuim cu 3% aici. Este cea mai mare povară uh, în termen de solidaritate pentru țara noastră. Ei bine, cum pot să explic oamenilor noștri că trebuie să împrumute bani la o dobândă mai mare, astfel încât uh, alte țări să poată face acest lucru la o dobândă mai mică? Există și alte soluții. Este o chestiune uh, care vizează calitatea versus cantitatea. Și înainte de a găsi alte soluții, haideți să ne asigurăm că ceea ce avem funcționează discuțiile din această după amiază de la Consiliu, ei bine, acolo am discutat despre investiții și despre propriile reguli care de multe ori intervin în uh, investițiile publice. Guvernele vor să investească mai mult, dar nu pot face acest lucru. Fie că este vorba despre o regulă de aur sau nu, ideea este că putem să îmbunătățim sistemul actual pe care noi înșine l-am uh, construit. Cu toate acestea, cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere, este chestiunea dezechilibrelor între țările care înregistrează excedent și cele care înregistrează deficit. Țările cu deficit sunt surplusul țărilor cu excedent. Așadar, întreaga structură este supusă unei presiuni continue. Însă nimic uh, nu se spune despre țările care înregistrează excedent. Se vorbește numai despre cele cu deficit, dar și ele trebuie să-și facă partea lor. Pentru că dacă unii uh, pentru ca unii să meargă înainte să compenseze deficitele, trebuie ca și ceilalți să mai lase de la ei. Așadar, nu putem să facem progrese în zona euro fără să căutăm aceste soluții de comun acord. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, lui Pierre Gramenia. Mulțumesc, domnule președinte. Voi spune câteva cuvinte. În primul rând, doresc să spun că acest subiect al capacității fiscale este unul ambițios, pentru care sunt necesare proiecte ambițioase. Discuția ne-a arătat că sunt foarte multe elemente care ar trebui să fie acoperite de această capacitate fiscală și este greu de convenit cu privire la toate acestea. Cel mai important este să găsim punctele de convergență, de solidaritate. Dezbaterea și comentariile au arătat uh, păreri divergente cu privire la cum să fie abordată această capacitate fiscală. De aceea uh, încurajez găsirea unei solidarități. Avem o zonă euro, dar nu trebuie să neglijăm faptul că suntem 28 de state membre în prezent, poate 27 pe viitor, nu doar cele din zona euro. Așadar, trebuie să găsim astfel de subiecte. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus despre investiții. Am avut o, o discuție cu privire la acest subiect în această după amiază. Și cred că trebuie să mergem pe această cale. Avem nevoie de mai multe investiții în toate statele europene, trebuie să modernizăm Europa, iar în ultimii 10-15 ani nu s-a investit destul. Acesta este un teren comun și aici aici, probabil că avem obiectivele uh, comune necesare pentru a ne atinge ceea ce ne-am propus. Raportul celor cinci președinți oferă multe chei cu privire la cum ar putea să se prezinte viitorul mai departe. Unul dintre cei cinci președinți, domnul Dijsselbloem, este, prezent, este prezent, este și președintele Eurogrupului și cred că face o treabă excelentă încercând să implementeze părți ale acestui raport ale celor, al celor cinci președinți este fragmentat. Avem o parte, anumite lucruri pot fi făcute pe termen scurt, fără schimbarea tratatelor și avem și partea a doua, care vizează termenul mediu și lung. Haideți să nu subestimăm dificultatea schimbării tratatelor. Haideți să ne concentrăm pe termenul scurt, să vedem ce putem realiza rapid, să găsim solidaritatea, să avem această abordare pas cu pas și apoi poate vom reuși să implementăm câteva dintre ideile care sunt menționate în aceste documente, care sunt foarte ambițioase. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Pierre Carlo Padoan. Mulțumesc. Voi răspunde la întrebările care mi-au fost adresate direct. Foarte rapid, trei puncte. În primul rând, avem nevoie de bani pentru a implementa uh, reformele structurale? Nu, nu avem, dar banii ajută. Un uh, motiv suplimentar, pentru că există un caz, uh, pe lângă ceea ce ați menționat dumneavoastră, e bine, sunt reforme care uh, se referă la termenul mediu. În al doilea rând, se poate întâmpla și există un astfel de caz în țara mea în care reformele structurale și impactul acestora, cel puțin pe termen mediu, um, are legătură cu stimulentele uh, care apar pe piață. Reformele sunt foarte importante, iar beneficiile uh, în contextul șomajului de asemenea. Structurile pieței muncii se schimbă. Pot să mă gândesc la foarte multe exemple în această privință. În al doilea rând, s-a discutat despre ceea ce avem nevoie uh, și de ce este nevoie de capacitatea fiscală. Uh, s-a discutat și despre bunurile publice europene. Am un exemplu la care mă gândesc și care ar trebui să fie tratat cu seriozitate în Europa. Migrația. Trebuie să abordăm eficient migrația și pentru aceasta este nevoie de prevederea bunurilor publice europene. Ele pot fi definite în multe feluri, însă eu mă gândesc la un sistem care să, permită să, să ne permită să abordăm integrarea refugiaților, integrarea economiei dacă este nevoie și care să ofere resurse pentru a evita ca aceste persoane să uh, consideră că viața în țările lor este de nesuportat. Este nevoie de eforturi integrate, dar ei, sunt, uh, ei ajută Europa, Europa să devină mai uh, unită. Acesta este un exemplu care solicită o acțiune comună și capacități care să fie abordate în acest sens. În ceea ce privește criza bancară și Italia, care are nevoie de capacități fiscale. Ei bine, nu este o criză bancară care urmează să fie declanșată în Italia. Uh, mă adresez versia presei spunând că cifrele care sunt vehiculate sunt un nonsens. Nu am timp să vă explic acum de ce, dar cu bucurie vă voi prezenta cifrele adevărate cu privire la MPL-uri, care sunt cele reale și nu sunt cele care sunt vehiculate de gurile rele. Guvernul intervine. MPL-urile, pentru acestea este nevoie că ele să fie abordate, am uh, introdus instrumente care să vizeze partea uh, juridică a acestor instrumente, profitul de pe urma MPL-urilor poate crește, așadar apar stimulente pe piață, iar în al doilea rând, sectorul privat a venit cu instrumente noi care să abordeze această nouă situație. Și după cum uh, bine știți, nu există posibilități, în termen general, de a aborda această situație cu bani publici. Deci, mergem pe această cale pe care am pornit. Deci, capacitatea fiscală nu are legătură și este în afara contextului în acest, uh, în acest domeniu. Avem de asemenea instrumente care sunt consecvente și care merg mână în mână cu subvențiile de stat. Sigur că există neajunsuri în ceea ce privește uh, lichiditățile. Se întâmplă acest lucru. Uh, se poate apela la așa ceva dacă este nevoie. Subliniez acest lucru numai dacă este nevoie. Asta pentru a clarifica neînțelegerile care ar putea să mai existe. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Euclid Tsakalotos. Mulțumesc uh, foarte mult. În uh, vremurile trecute, adică prin 1990, după părerea copiilor mei, sigur eu când vorbesc de vremurile trecute mă gândesc la vremea lui Robin Hood, ei bine, pe vremea uh, aceea, prin 1990, Uniunea Europeană avea o anumită părere despre convergență, solidaritate și așa mai departe. Uh, toate acestea se reuneau în fondurile structurale. Era vorba despre solidaritate, despre interese proprii, uh, Uh, despre faptul că dacă o țară nu se dezvolta, acest lucru nu era bun nici și pentru vecini. În era neoliberală am decis că nu trebuie să ne mai bazăm atât de mult pe fondurile structurale, ci pe fluxurile private. Banii din țările bogate curgeau către banii, uh, băncile din țările sărace, uh, se crea cerere pentru produsele olandeze, germane, sistemul a funcționat, convergența a existat prin anii 2000, dar sistemul a căzut. Iar acum a apărut uh, procesul invers. Nu este vorba despre lipsă de solidaritate sau că Nordul nu arată solidaritate. Nu, acolo dobânzile au scăzut și uh, fluxul uh, de bani merge în sens invers, către Nord. Și acum ne străduim să obținem convergență. Ei bine, acum banii nu mai merg din țările bogate către țările sărace, ci invers. Deci, toți cei care m-au întrebat cu privire la acest lucru. Pierre, uh, doamna din Finlanda, doamna deputat, uh, cu toții m-au întrebat cu privire la solidaritate. Ei bine, singur lucru uh, pe care trebuie să-l decidem este dacă există un interes comun. Toată lumea dorește să fie unită, iar dacă nu răspundem la această întrebare corect, atunci această mișcare va continua, dar dezbaterea trebuie să înceapă răspunzând la întrebarea dacă avem un interes comun pe care să îl dezvoltăm cu toții. Eu cred că abordarea din 2000 a fost greșită, sistemul a eșuat, avem nevoie de un spațiu fiscal pentru că cererea este importantă, iar fondurile structurale au funcționat întotdeauna atunci când cererea era mai mare, pentru că oamenii erau dispuși să inoveze, să accepte noi tehnologii, pentru că nu le era, nu le era teamă că își pierd locurile de muncă și erau dispuși să accepte riscuri știind că locurile lor de muncă nu erau expuse. De aceea este foarte important să trecem la o integrare pozitivă. Piețele nu au uh, rezolvat nimic în uh, această perioadă, deci avem nevoie de elemente de integrare pozitivă. Noi, instituții pentru inovație, trebuie să preluăm anumite idei în acest raport și putem să facem acest lucru, și aceasta este declarația mea finală, putem face acest lucru numai dacă luăm această decizie comună beneficiile Uniunii Europene depind de uh, beneficiile fiecărui european în parte. Putem să discutăm despre forțe centrifuge, putem să discutăm despre devalorizarea competitivității, putem să discutăm despre orice. Germania, Olanda vor avea uh, rate de schimb foarte mari, vom reveni la punctul de pornire în ultimă instanță. Așadar, în loc să ne întrebăm cine va plăti și de ce avem nevoie de solidaritate, haideți să punem o altă întrebare și anume, mai avem un viitor comun, un interes comun, astfel încât beneficiul tuturor să depindă și de, beneficiul tuturor depinde de uh, beneficiul fiecăruia dintre noi. Numai așa putem să uh, mergem mai departe. Președinte, mulțumesc. Michel Satan. Sunt ultimul, dar nu, nu vreau eu să fiu învinuit de întârziere. Foarte pe scurt, așadar. Euclid are dreptate, avem oare interese comune? Răspunsul este da. În caz contrar, n-aș mai spune că sunt european, nu m-aș mai găsi aici, n-aș mai discuta să vedem ce putem să facem în domeniul economic, bugetar, monetar, pentru a proteja niște interese comune care sunt, pe scurt, dorința de progres și apoi dorința de a regăsi prosperitatea, capacitatea ca generație ca generația viitoare să se descurce mai bine decât cele precedente. Acestea sunt interesele comune, acesta este proiectul și având în vedere multele întrebări pe care le-am auzit aici, dar și multele contradicții pe care le-am auzit, pentru că așa se întâmplă cu multe întrebări, aș spune două lucruri. Și anume, capacitatea bugetară este oarea contradictorie cu o politică monetară. Nu, politica monetară este un succes, asta trebuie spus, sus și tare, și în momentul tratului de la Maastricht, uh, ministrii finanțelor o știau, uh, dar s-a dovedit într-adevăr că politica monetară singură nu poate ea să rezolve toate problemele. Apoi, politica bugetară intră în contradicție oare cu politicile structurale? Nu. Și aici nu. Politica structurală Politicile structurale sunt necesare pentru toate țările, în oricare ar fi starea lor și nu poate să eh, nu însemne și politică bugetară. Și, de fapt, indiferent și de ce se spune aici, aceste politici structurale se întâmplă peste tot. Asta înseamnă că nu trebuie să ne preocupe convergența fiscală, economică, socială și așa mai departe. Nu. Nu, avem nevoie de așa ceva, avem nevoie și de un tip de convergență care să nu se bazeze numai pe efectele pozitive ale politicilor structurale, ci care să pună pe picioare și alte politici. Uh, mai înseamnă oare asta că nu trebuie să aprofundăm acest uh, tandem atât de important, responsabilitate și solidaritate? Și responsabilitate. Nu putem să vorbim despre solidaritate uh, în condițiile în care fiecare țară, respectând regulile, nu își asumă și răspunderea. Responsabilitatea înseamnă solidaritate. Ele merg mână-mână și atunci, dacă avem capacitate bugetară, asta înseamnă un plus, uh, un element astăzi absolut esențial pentru a reuși proiectul european. Mulțumesc, domnule ministru. Doamnă raportor, un minut, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Merci, euh, mes... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc domnilor miniștri. Nu știu unde s-au ascuns femeile, poate că cine știe ele se pregătesc să găsească soluții la probleme. Cu Raimar Böge. O să-i transmit foarte exact discuțiile de aici sunt sigură că a regretat faptul că n-a putut fi astăzi aici. Câteva cuvinte din partea mea. Nu este vorba despre un Parlament European care vrea să se automulțumească cu un raport de inițiativă pe bugetul pentru zona euro. Chestiunea este abordată de astăzi nu doar pentru că de când vorbim despre bugetul zonei euro, de când vorbim despre Uniunea Economică și Monetară, se vorbește teoretic și despre bugetul pentru zona euro. În raportul McDougan, Dolo, Verber, FMI, raport care a fost publicat astăzi, toate acestea vorbesc despre acest concept. Deci nu e doar pentru că nu avem de ce ne ocupa și criza ne-a arătat în mărimea naturală că nu avem suficiente de instrumente de adaptare. Când avem fondurile structurale, nu era euro. Citiți raportul de lor care spune că odată ce vom trece la euro, va trebui să reajustăm fondurile structurale, să le reformatăm în funcție de moneda comună. Ce adevărat este că nu eram cu toți în zona euro și că, prin urmare, am creat un fel de ambiguitate care nu ajută până la urmă. Avem un buget UE, nu avem un buget pentru zona euro și fonduri structurale care cam plutesc între cele două. Astăzi, Uniunea Economică și Monetară este în pericol. Și îmi cer scuze, e ceva ce m-a surprins Domnul Știculuna, prietenul meu, a spus asta, dar să aud că trebuie să aplicăm uh, pachetul cu 26 măsuri și asta o să rezolve ceva, dar aceste două pachete reprezintă o cale pe care am urmat-o. Am spus, sunt reguli, nu sunt aplicate, nu există încredere, deci trebuie să avem alte reguli mai stricte ca să creăm încredere. Asta încercăm să obținem de la începutul pactului de stabilitate și obiectiv vorbind, la un moment dat trebuie să-ți dai seama că nu prea dă roade. Și dacă nu vrea dă roade, înseamnă că trebuie să schimbi logica regulilor. Și de aceea propunem în raport, propunere pe care eu o găsesc utilă și pe care sper că veți putea să o luați în considerare și să o duceți mai departe. Raportul celor cinci președinți, sigur, este important. Și înainte de referendumul britanic era important. Dar să ne gândim la această idee a codului de convergență. Președintele Artui a menționat și aici închid, pentru că văd că mă priviți cu ochi mari și îmi cere să închid, să închei uh, și o să o și fac, doar vreau să spun că ideea aceasta la baza acestui cod de convergență, care este ea? este că ea pare bună din momentul în care în cadrul zonei euro avem convergența și când o avem cu adevărat, uh, înainte de trecerea la euro, când, atunci trebuia făcută, când exista hotărâre la nivel național privind îndeplinirea criteriilor de la Maastricht. Mulțumim, doamnă coraportor. Mulțumim tuturor celor care au intervenit, mulțumim domnilor miniștri. Evident, există o identitate și o realitate a zonei euro, pentru că în momentul în care a trebuit să dăm și banii necesari pentru construirea mecanismului european de securitate financiară, am văzut că solidaritatea a existat și a jucat un rol important. Apreciem serenitatea dumneavoastră, dar noi, parlamentarii, credem că subiectele sunt urgente și trebuie dezbătute cu urgență. Ce e zona euro, ce e guvernanța și ce e bugetul său. O reuniune promițătoare și mulțumesc fiecărui domn ministru. Vreau să vă spun că mâine dimineață, pentru că trebuie să batem fierul cât e cald, avem o reuniune la 11.30 până la 13 în sala Ian 4Q2. Asta pentru a examina amendamentele referitoare la proiectul de raport și pentru a încerca să schițăm primele soluții de compromis.